Primul punct din ordinea de zi este o dezbatere comună pe marginea bugetului din 2012. Este un raport al doamnei Balsani și al domnului Fernandes. Raportul privind proiectul de buget 2012, așa cum a fost modificat de Consiliu toate secțiunile și raportul domnului Băghe, mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Deschidem dezbaterea și primul vorbitor este colega noastră Francesca Balzani, care este raportor. Doamna Balzani, aveți cuvântul. Bună dimineața! Suntem într-o perioadă de criză, nu e vorba numai de o perioadă de